Consiliului un act în temeiul procedurii legislative ordinare, în temeiul articolului 78 din regulamentul de procedură a Parlamentului. Titlul actul va fi publicat în procesul verbal al actualei ședințe plenare. În temeiul articolului 105 aliniatul